Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Dragi colegi, haideți să începem. Dacă sunteți de acord cu proiectul de ordine de zi, vă rog uh, să-l considerăm adoptat. Următorul punct, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 21-22 ianuarie. Dacă nu sunt obiecții, îl vom considera adoptat. Vă mulțumesc. Apoi raportul privind uh, trilogul, trilogul privind controlul efectuat de statul de pavilion. Este vorba de propriul meu raport, așa că în conformitate cu regula 70 am să vă uh, spun câteva cuvinte în legătură cu întâlnirea care a avut loc uh, aici la Parlament pe 13 ianuarie în prezența echipei de negociatori din partea Parlamentului, eu însumi ca raportor și raportorii din umbră. Comisia a fost reprezentată de domnul Karamitsos la această întâlnire. Vreau să reamintesc deputaților că această revizuire uh, pentru a aduce la zi și în conformitate cu uh, Convenția Maritimă din 2006 prevede că uh, statele de pavilion să poată fi inspectate conform normelor europene. Directiva relevanța, uh, relevantă a intrat în vigoare în uh, august anul trecut și pe parcursul trialogului s-a purtat o discuție amplă în legătură cu două puncte controversate. E vorba de punctele privind neratificarea și caracterul retroactiv. În ceea ce privește neratificarea, Consiliul nu este pentru inspecții suplimentare ale statelor de pavilion care nu au uh, ratificat Convenția Internațională, Convenția Maritimă Internațională. Comisia pentru Transport uh, este în favoarea acestor inspecții suplimentare pentru că acestea sunt considerate un instrument util în eliminarea transporturilor navale substandard. În ceea ce privește cauza, clauza de uh, neretroactivitate, în general suntem de acord cu propunerile Comisiei, adică revizuirea uh, directivei uh, privind transporturile navale, astfel încât aceasta să nu aducă pași, uh, să nu facă pași înapoi față de uh, prevederile pe care le avem deja în vigoare. Vom uh, purta discuții suplimentare în uh, săptămânile următoare pentru a vedea cum putem uh, merge mai departe în această privință. S-au mai discutat și alte chestiuni la această întâlnire și alte compromisuri propuse de președinție. Salut compromisul propus legătură cu protejarea confidențialității oamenilor mării care depun plângeri pe 27 februarie urmează o nouă întâlnire în care vom discuta acest aspect cu președinția uh, irlandeză și nu mă aștept să ajungem la o concluzie finală la această întâlnire, dar sper să facem uh, ceva progrese. Asta am vrut să vă spun în legătură cu negocierile trilaterale. Dacă cineva are observații sau dorește să facă vreo observație, vă rog să o faceți acum. Dacă nu, mergem mai departe la următorul raport, care este um, este vorba despre certificatele de comercializare a gazelor cu de seară, de seră, domnul Groș. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc colegilor uh, care au colaborat foarte activ uh, pentru a ajunge la soluții de compromis pe marginea amendamentelor avansate. Noi sperăm că acest principiu opriți ceasul să fie acceptat pentru un an Uh, ar fi un semn foarte bun să vedem și care vor fi mijloacele financiare încasate în baza certificatelor comercializate, dacă ele ar putea fi folosite în scopuri ecologice, pentru că în Europa adesea s-a pus întrebarea ce se va întâmpla cu banii, este vorba despre o, uh, un venit unic sau uh, va exista o continuitate în, în, în casare. A fost făcută și propunerea ca această oprirea ceasului să fie prelungită pe mai mult de un an, dar așa cum stau lucrurile, cred că trebuie să ne limităm la un an. Va trebui ca împreună cu Comisia, după ședințările din anul acesta, să vedem dacă se înregistrează progrese sau nu. Dacă nu vor exista progrese, vom ajunge la um, metodele care au fost uh, folosite până acum. Deci, um, argumentele noastre de negociere nu trebuie să fie șubrezite. În al doilea rând însă, dacă va exista un rezultat pozitiv la OACI, Uh, atunci vom putea uh, valorifica propunerile și uh, pentru viitorul mai îndepărtat poate că vom putea evita distorsiunile. Cu alte cuvinte, vom putea discuta și despre zborurile în interiorul Europei. Asta înseamnă că la finele anului 2013 vom putea reevalua situația, vom uh, ține seama de noi propuneri pentru a evita distorsiunile pentru zborurile din interiorul Europei în comparație cu zborurile internaționale. Deci, așteptările noastre merg în această direcție. Sigur că um, raportul nu poate fi foarte cuprinzător. Unii sunt sceptici, alții uh, deja au, sunt ceva mai optimiști, dar noi uh, nu trebuie să ne ghidăm după sentimente, ci să găsim argumente obiective. Mulțumesc tuturor celor care au avut o contribuție constructivă. Mulțumesc. De raporteur, Duncan. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc în primul rând raportorului pentru activitatea excepțională desfășurată pentru ritmul foarte bun în care am putut să avansăm. În acest raport cred că uh, rezultatul uh, poate fi uh, susținut de către grupul nostru politic, dar sigur că rolul nostru este limitat. Deci nu putem decât să fim de acord sau să ne opunem. Întrebarea este, acum să oprim ceasul pentru un an? Eu cred că ar trebui să facem acest lucru pentru că uh, trebuie să existe o deschidere către OACI uh, pentru a se găsi o soluție globală în ce privește contracararea uh, încălzirii climatice pe plan global. Bineînțeles că există și o oarecare presiune. Noi trebuie să o valorificăm, pentru că nimeni, nici noi în Europa, nici ceilalți, nu avem vreun interes uh, să se ajungă la o confruntare. Trebuie să ținem seama de acest lucru și în octombrie va trebui să vedem dacă rezultatul este mulțumitor sau nu dar uh, această evaluare o vom face în toamnă. Aș dori să mă refer la un aspect. Uh, vreau să îl rog pe raportor să se mai gândească o dată la punctul său de vedere. Este vorba despre amendamentele 22 și 13 și despre Elveția, pentru că uh, Elveția este ă, tratată în propunerea Comisiei ca și când ar fi membră a Uniunii Europene ă, și ar trebui să se supună ca atare acestei legislații comunitare. Raport, eu cred că Elveția este un caz aparte. Are ă, încheiate diverse acorduri de asociere pentru a respecta reglementările europene, inclusiv în domeniul transporturilor, ca atare am toată înțelegerea pentru prietenii din Elveția, dar cred că nu ă, este bine dacă noi avem în interiorul Europei o țară care are o companie aeriană foarte importantă și care nu se supune, de fapt, acelorași reguli. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc. Lucrurile stau în felul următor. Noi căzusem de acord că trebuie să existe un asemenea acord de comercializare a certificatelor în Europa. Um, mulți, multe lucruri s-au spus de cei doi antevorbitori, dar să o iau de la sfârșit uh, în ce privește Elveția. Da, uh, sigur că uh, trebuie să ne punem întrebarea dacă putem implica Elveția sau nu. Sigur, uh, Elveția este în uh, centrul Europei. Ar fi important să implicăm, dar uh, la modul general Elveția nu a fost de acord cu aceste reglementări. În rest, sunt optimistă și sper ca până în finele anului să ajungem la un acord pe plan global. Dar mai ales după vizita noastră în Statele Unite știu că uh, Ehm, acolo nu există propuneri realiste, deci nu știu cum vor continua lucrurile. Iar dacă nu se va ajunge la o soluție pe plan global, să introducem doar în Europa ehm, aceste reglementări fără să dezavantajăm companiile aeriene, iar ideea stop the clock iarăși eh, trebuie să o avem în vedere, să exceptăm doar eh, zborurile din interiorul Europei um, pentru a nu șubrezi uh, situația companiilor aeriene. Întrebarea este, deci, um, cum să procedăm? Pe de o parte, aș fi de acord ca toate mijloacele de transport să fie implicate în acest sistem de comercializare a certificatelor de mediu. Dar, uh, pe de altă parte, uh, nu trebuie să dăunăm companiilor aeriene europene. Iar, uh, pe de altă parte, eu aș fi vrut ca acest moratoriu, stop the clock, să funcționeze până anul viitor, în mai. Pentru că, de fapt, în aprilie um, se contabilizează realizările anului precedent. Deci nu știu dacă um, să stabilim uh, termenul uh, limit al moratoriului pentru finele anului 2013 ar fi soluția cea mai bună. Domnul Kramer. Mulțumesc foarte mult. În numele doamnei Lichtenberger doresc să mulțumesc raportorului, iar în ce privește Elveția, trebuie să vedem dacă este dispusă să se implice, să facem această ofertă. Dacă nu, nu putem să o obligăm. Ă, susținem propunerile de compromis, pentru că ă, dacă la OACI nu se schimbă nimic, atunci ar trebui să intre în vigoare această reglementare pentru că dacă vom impune niște prețuri uh, pentru anumite trasee, cred că um, nu vom avea uh, șanse de reușită, deși rușii procedează astfel. Deci trebuie să vedem cum procedăm. Noi ne dorim ca în competiția pe plan mondial să nu dăunăm companiilor noastre. Uh, din câte știu eu, mai ales americanii, chinezii și rușii se opun pentru că ei se gândesc că dacă acest sistem de comercializare a emisiilor se va aplica în domeniul uh, aerian, atunci uh, el probabil va fi folosit și pentru transportul naval, care pe ei uh, interesează și mai mult. De aceea se opun de pe acum ca să nu existe și acest, uh, această evoluție. Deci am putea să introducem un impozit pe kerosen. Um, eu cred că, um, conform acordului de la Chicago, acest lucru ar fi posibil. Deci, uh, cei care uh, folosesc kerosenul ar putea să plătească o mică taxă suplimentară. Companiile aeriene eh, inițial au fost favorabile idei de comercializare a certificatelor eh, de emisii pentru că ar fi o formulă mai avantajoasă pentru ele decât o taxare suplimentară a utilizării kerosenului. Sigur că um, există o abordare foarte birocratică, nimeni nu ar trebui să înceapă să acționeze în acest sens, dar noi, ca europeni, trebuie să avem un rol de pionierat în ce privește protecția mediului înconjurător. Am avut inițial acest rol, începem să-l pierdem. Mulțumesc, doamna Foster. Yeah, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și lui Ignație pentru comentarii. Cred că problema concurenței este una foarte importantă. Oprim uh, așa cronometrul, dar nu pentru toate zborurile și nu văd cum acest lucru ar fi uh, potrivit atunci când zborurile în afara Uniunii nu să acelui, aceluiași, aceluiași regim. În legătură cu amendamentele propuse, nu uh, vom uh, sprijini amendamentele depuse de unii colegi privind veniturile, privind uh, veniturile din sistemul de comercializare a cotelor de emisie. Înțelegem de deci, ce au fost depuse aceste amendamente, dar e vorba de companii care se ocupă cu afaceri, nu sunt firme de caritate. Acest lucru nu are nimic de a face cu veniturile și uh, credem că mai degrabă banii ar trebui să meargă către cercetare. În plus, cred că suntem uh, preocupați de asemenea într-o oricare măsură și vom vedea ce se întâmplă după un an. Va fi foarte interesant uh, să vedem atunci și atunci când spunea doamna Maison, uh, vom avea o discuție foarte interesantă cu partenerii, am avut o discuție foarte interesantă cu partenerii americani uh, săptămâna trecută și acest lucru am observat că nu prea interesează pe nimeni acolo. Unul dintre americanii din delegație era de acord cu noi și a spus că aceste aspecte nu sunt doar uh, reglementate prin măsuri de piață. E vorba de avansuri tehnologice, de uh, modificări operaționale și așa mai departe, iar problema uh, sistemului de comercializare a cotelor uh, în domeniul aviatic nu va ajunge niciodată să uh, oprească toate emisiile. Și avem o <coughs> întrebare finală pentru comisie. Ce se întâmplă până la sfârșitul anului dacă nu există nicio modificare? Ar fi foarte interesant și asta mă duce la ceea ce spunea uh, și raportorul nostru, ce se întâmplă cu zborurile intraeuropene și cu concurența dintre uh, transportatorii uh, europeni. Uh, Doamna Devela, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să declar uh, sprijinul pentru propunerea comisiei care va permite să ușurăm dezbaterile cu uh, țările uh, terțe. Dacă această derogare este una pozitivă, rămân Rămân modalitățile de punere în aplicare, care sunt destul de uh, slăbuțe. În 2012 ni s-a spus că doar uh, zborurile intraeuropene vor fi supuse acelui procedeu stop the clock. Cum să interpretăm acest uh, idee? Uh, cota de, cotele de emisie se aplică uh, la livrare, nu la uh, achiziție și cum vom uh, convinge companiile uh, aeriene să utilizeze 15% uh, credite internaționale. Schimbăm regulile jocului impunând ca aceste credite internaționale să fie cheltuite într-o proporție de 50% doar pentru zboruri intraeuropene. europene le spunem ați respectat uh, regulile jocului, dar uh, acum uh, noi schimbăm regulile și cei care au de pierdut sunt testul dumneavoastră. E vorba de pierderi irecuperabile și ținând cont de scăderea plafonului aplicat perioadei 2013-2015, e vorba de o pierdere 1, 50% pe an pentru companiile care au respectat uh, directiva din 2008. Bineînțeles că există legile pieței și că uh, noi ca legiuitori am putea acționa în uh, interesul celor care și-au pus încrederea în noi. Noi propunem un amendament care nu este în favoarea unei sau alteia dintre companii, ci care vizează să nu penalizăm actorii care au respectat regulile jocului. Și de aceea vă cer să susțineți amendamentul care nouă ni se pare unul de bun simț. Vă mulțumesc. Ja, herzlichen Doamna Lichtenberger, mulțumesc, îmi cer scuze că am întârziat, aveam obligații la Comisia Juri. Bineînțeles că ne-am fi dorit mai ales uh, o soluție mai ambițioasă în spiritul politicii verzi, pentru că trebuie să avem în vedere dinamica acestui proces. Cu cât suntem mai dispuși de pe acum la concesii, cu atât uh, mai mult uh, vor exista tentații de a renunța, de a ceda. Acest lucru a devenit evident și în uh, dialogul pe care l-am avut cu reprezentanții administrației din Statele Unite. Eu cred că Trebuie să combatem bănuiala pe care unii au formulat-o că noi nu vrem decât să creăm un instrument financiar. Trebuie să fie foarte clar uh, unde vor fi utilizați banii pe care îi încasăm în urma comercializării certificatelor. Sigur, uh, voi fi de acord chiar dacă strâng puțin din dinți, dar va trebui să totuși să susținem propunerea. Mulțumesc. Mission Mrs. Badini. Doamna Badini din partea Comisiei. I'm sorry, that's, that's a very new... Îmi pare rău, dar iată o nouă pronunțare a numelui meu. Bun, oricum, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Președintele, Dana, nu pot decât să citesc ce scrie pe foaie și pe foaie scrie Badin, așa că asta spun. Nu e nicio problemă, domnule președinte. Mulțumesc pe domnului raportor încă o dată și tuturor celor care au făcut comentarii pe marginea acestei uh, derogări. Comentarii foarte pe scurt. Uh, referitor la observațiile și comentariile făcute acum, pe durata acestor discuții. Mai întâi, E destul de greu, din punctul nostru de vedere al Comisiei, să înțelegem sugestiile care ar dori să ducă la o extindere a sferei de aplicare Uh, și care să acopere uh, toate zborurile, nu numai zborurile intraeuropene. Logica acestei derogări ra să răspundem la o dinamică pozitivă și să creăm acel spațiu necesar pentru uh, discuții pentru a acorda o astfel de derogare temporară, în așa fel încât să ajungem la un acord în ceea ce privește certificatele ETS în domeniul aviației, um, cu un acord, deci, cu țările terțe. Dacă acum am spune că într-adevăr vrem să avem o derogare și pentru traficul uh, intraeuropean, mie mi s-ar părea că ar fi, nu ar fi prea logic, pentru că nu mai putea negocia pentru un, un model mai ambițios la nivel internațional. Acum, în ceea ce privește Elveția. Elveția, da, reprezintă un caz aparte. Uh, negociem cu Elveția, ideea fiind să avem o legătură în diferitele scheme pe care le putem avea referitor la certificatele cu emisii și uh, Sperăm să ajungem la rezultate bune. Am obținut deja anul acesta rezultate bune și să sperăm să ajungem la o, o legătură puternică între cele două sisteme, UE și Elveția. Deocamdată, Elveția nu a, a făcut niciun fel de obiecții pentru a fi inclusă în, încă de la bun început în sistemul ETS aviație internațional lucru deosebit de interesant, uh, care trebuie știut, interesant din punct de vedere al Uniunii Europene, că noi suntem cei care am cerut o extindere a acestei derogări și pentru Elveția și Elveția împărtășește exact aceleași ambiții ca și noi din punct de vedere al mediului. Acum, în ceea ce privește utilizarea acestor uh, credite internaționale, derogarea aceasta este temporară, doar pentru un an de zile, uh, până când se va ajunge la un acord dacă nu se ajunge la un acord, atunci derogarea va înceta și sistemul ETS-UE va intra în aplicare pentru întreaga, întregul sector de aviație. Nu am făcut niciun fel de derogare pentru utilizarea acestor credite internaționale. În continuare există această limită de 15% din total de utilizarea creditelor. Se pare că anumiți operatori au cumpărat mai multe certificate cu ideea că într-o bună zi va exista o acoperire de 100%. Lucru care nu respectă pe deplin sistemul ETS în vigoare în Uniunea Europeană. Și nu uitați că este și uh, extinderea aceasta la nivel internațional. Avem acest prag de 15%. Dacă un operator dorește să obțină o derogare, atunci există anumiți factori care vor avea consecințe economice în cascadă și deci s-ar putea ca anumiți operatori să aibă un surplus. Iar acest surplus în credite internaționale poate fi utilizat în următorii doi ani conformitate cu obligațiile în vigoare sau pot fi replasate aceste certificate pe piață. Dar întotdeauna există un risc, pentru că e vorba de un model de afaceri, nu? Și în mod asemănător știm că anumiți operatori și-au uh, utilizat în avans aceste certificate în ideea derogării ulterioare. Și, în acest caz, de asemenea, s-ar putea să aibă un anumit profit Însă, cum va fi viitorul, deocamdată încă nu știm. Însă, acestea sunt circunstanțele acestei derogări, care este una temporară și sperăm că, mă rog, consecințele vor fi limitate pentru toți operatorii care intervin în acest sector. Acum, în ceea ce privește ce se va întâmpla după ce uh, se termină derogarea aceasta de un an. Dacă nu se ajunge la un acord, așa cum spuneam încă de la bun început, atunci sistemul ETS va intra din nou în vigoare pe deplin, ca și în momentul de față, și se va aplica la nivel internațional. Și aceasta reprezintă elementul cheie pentru această derogare. E vorba de un element uh, deosebit de important pentru credibilitatea noastră în uh, negocierile următoare. Deocamdată cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Baldrum. Da, primele, primele litere care au fost scrise aici, de fapt, corespundau cu ultimele litere de la final și văd că aveți mai degrabă un nume cu consonanță mediteraneană decât din nordul uh, Europei. Doamna Foster, o întrebare. Uh, da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Comisiei pentru acest răspuns cuprinzător. Însă întrebarea, aceasta, uh, întrebarea noastră încă mai trebuie să primească un răspuns. Ce se va întâmpla concret la finalul acestui an de derogare? Dacă toată lumea va respecta ce trebuie respectat. Noi nu suntem proști, nu? Știm foarte bine că uh, cum s-au comportat celelalte țări terțe. Știm că anumite țări terțe au adoptat acum anumite legislații pentru a face în așa fel încât uh, Uh, companiile lor să nu trebuiască să uh, îndeplinească cerințele prevăzute în sistemul ETS european. Și întrebarea este următoarea. Ce veți face? Ce veți face dacă aceste țări terțe încă nu sunt pregătite să respecte acest uh, sistem până la finalul acestui an? până la finalul anului de derogare. Sper că întrebarea e destul de clară și mă opresc aici, domnule președinte. Președintele, da, întrebarea este foarte clară, ați pus-o dată și încă o dată și acum, doamna Baldrum, din partea Comisiei, vă rog să răspundeți. Foarte pe scurt, domnule președinte. Noi nu am acordat niciun fel de derogare la aplicarea de plină a uh, sistemului ETS. Derogarea este propusă doar pentru un an. Punct și cam atât. Președintele, am senzația că nu avem aici niciun fel de plan B. Domnul Groș. Mulțumesc foarte mult pentru observațiile făcute. În legătură cu Elveția aș spune următoarele. După părerea mea, trebuie să avem încredere în comisie să verifice dacă există cadrul legal adecvat pentru ca și Elveția să fie implicată într-un asemenea acord sau nu. Deci nu aș vrea ca de pe acum să uh, Uh, ne fixăm uh, în legătură cu implicarea sau nu a Elveției. De aceea, propunerea mea este, în ce privește amendamentele 22 și 13, să votăm în favoarea lor, pentru că în clipa de față acordul nu există. În al doilea rând, aș vrea să vă amintesc că noi, în calitate de uh, membri ai acestei comisii, uh, dorim să fim implicați în uh, evaluarea uh, procesului uh, și în momentul evaluării să discutăm și fazele următoare. Va trebui să ținem seama de aspectele uh, existente pe piață. Aș spune acest lucru de pe acum și Poate că și creditele internaționale ar trebui să se afle în atenția noastră, pentru că aici Comisia și Consiliul ar avea posibilitatea ca în anii următori să adapteze și acest aspect la reglementare. Știu că până acum nu au folosit multe companii această posibilitate, dar nu trebuie să îi pedepsim pe cei care au făcut deja pregătirea pregătirile necesare pentru a respecta o nouă reglementare legală. Deci, trebuie să clarificăm aceste aspecte în discuție în ce privește distorsiunile care pot să apară pe piață. Mulțumesc în clipa de față pentru contribuții. Mulțumesc. Deci, votul uh, va avea loc mâine și uh, vom vedea și care este poziția Comisiei Envi. Iar aici uh, oprim întâlnirea Comisiei, coordonatorii se vor întâlni la ora 17. Iar în ce privește ordinea de zi pentru mâine, avem o întâlnire, un schimb de vederi cu directorul de la EASA, la ora 10. Și de asemenea, uh, domnul Calas, domnul comisar, va veni pentru a ne prezenta cel de-al patrulea pachet uh, legislativ pentru transportul pe uh, căile ferate. Mulțumesc!